Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu... Vă rog frumos să luați loc. Declar deschisă ședința închisă pe 24 noiembrie 2016. Procesul verbal și textele din uh, procesele verbale din 24 noiembrie sunt disponibile. Aveți obiecții?